Și e foarte bine că astăzi vorbim despre faptul că rezoluția aceasta nu este adresată unui partid sau altul, ci ucrainienilor și că am adoptat-o împreună. Mulțumesc, domnule Coval. Acum, pentru un minut, în uh, numele grupului GUE-NGL, domnul Kolicek are cuvântul. Vă mulțumesc,